câteva observații de ordin tehnic pentru a modifica puțin. Acum, unde nu suntem în totul de acord? Mai întâi. Domnul Luche propune anumite cifre. O serie de cifre, o, o serie de cifre privind rata de reducere variabilă de la valoarea nominală. Au Uh, pentru active uh, din gruparea de active, deci e vorba de 80 la, 90%, 80% și 60%. Aceste valori, deci valorile uh, nu trebuie să fie din, din gruparea de active, nu trebuie să fie peste aceste limite. Întrebarea mea este, există o justificare pentru a avea 90%, 80%, 65% sau deci de ce nu 95%, 85%, 65%? mai apar cifre într-un loc. Mm. E vorba de nivelul de risc pentru extinderea maturității și aici apar 5, 10, 20% în funcție de uh, perioada de extindere, de prelungire. Am dorit să știm uh, de ce s-au propus aceste procente. În ceea ce privește accelerarea, amendamentul 21 al domnului Luche, în ceea ce privește accelerarea plăților în caz de insolvență, deci plăți garantate de obligațiunile garantate. Am dorit să rămână în text posibilit o posibilitate ca investitorul să influențeze accelerarea plății, pentru că formularea actuală nu lasă niciun fel de posibilitate ca investitorul să, influențeze, să influențeze momentul uh, rambursării dacă apare o problemă. În ceea ce privește omogeneitatea uh, grupării de active, nu prea suntem în favoarea ideii de a interveni cu o reglementare foarte strictă. Am dorit să lăsăm marjă de manevră statelor membre pentru a determina ce intră acolo. Bineînțeles, trebuie să existe o omogeneitate pentru fiecare categorie de uh, pool de active, dar am dorit să existe posibilitatea pentru statele membre să determine sau să hotărească cum mm, decide această omogeneitate și Există posibil, cred că trebuie să că, că probabil statele membre nu au nu adoptă același punct de vedere toate în, leg, în legătură cu acest aspect. Am dorit să existe un uh, articol privind titlurile derivate în directivă pentru că acestea permit eliminarea uh, uh, unor dezechilibre între aceste active, care, dacă sunt restricționate cum trebuie, pot să aibă un rol în, a, în stabilizarea valorii um, acestui pool de, de active. În ceea ce privește prelungirea sau extinderea pe momentului perioadei de maturitate, ne întrebăm dacă e un lucru bun să existe un grad mai mare de risc pentru perioade de maturizare mai lungi diverse instituții respectabile spun, sunt de părere că extinderea în perioade de maturizare reduc, reduce riscul în general. De exemplu, în publicații de la Moody's se uh, susține această teză. Există și alte motive de ordin practic. Deci am dorit să mai discutăm asta cu domnul Luche. Poate reușim să cădem de acord în legătură cu o ratere a ponderii de risc pentru um, aceste grupări de active, indiferent de perioada maturizării. Știu că mi-am depășit mult timpul, așa că mă opresc aici. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, Darius! E prima ședință pe care o conduc în calitate de vicepreședinte. Încerc să fiu cât se poate de flexibil dragi prieteni. Dar iată, am, uh, am, am primit uh, ciocănel, dar n-aș dori să-l folosesc. Are cuvântul acum Alfred Sant. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a mulțumi raportorului, care are un calendar ambițios și dorește să țină de el. Dorim să încheiem aceste dosare înainte de sfârșitul mandatului. Dar ar fi un risc major să creăm noi elemente de complexitate în dezbatere legislativă care ar putea duce la amânarea aprobării finale a pachetului. Doresc să depun amendamente în legătură cu aspect, anumite aspecte, dar mai întâi aș dori să fac câteva observații generale. Obligațiunile garantate sunt un instrument uh, financiar uh, care și-au demonstrat valoarea pe piețele europene sunt metode robuste și flexibile de a strânge capital într-un cadru relativ transparent. Acest lucru până acum s-a făcut pe piețele naționale, dar tranzacțiile transfrontaliere uh, există deja în anumite țări ca Danemarca sau uh, Germania. Aceste obligațiuni sunt considerate instrumente de uh, Uh, investiții importante. E important să existe suficientă flexibilitate și nu, nu prea multe detalii care să pună probleme pe piețele naționale. Sunt de acord cu această abordare pe care trebuie să o respectăm în activitatea noastră care este părerea mea în legătură cu textul comisiei. Trebuie să se recunoască practicile naționale, nu trebuie să fim mai deștepți decât piețele. Deci cadrul general trebuie să respecte cât mai mult ceea ce s-a realizat deja și nu trebuie să reparăm ce funcționează bine. Și trebuie să respectăm cadrul pentru obligațiuni garantate care a fost votat în plenar. Ar fi contraproductiv să mergem mai departe de atât sau să includem prea multe detalii. Comisia a hotărât nu dorește să meargă mult mai departe decât, de, de, de, decât titlurile garantate europene. Strategia este uh, prudentă și utilă, um, chiar dacă nu vom reuși să facem anumite progrese. În legătură cu textul raportorului, mă preocupă următoarele lucruri. Articolul 6, deja menționat, în legătură cu eligibilitatea activelor, tratamentul preferențial. Uh, și a, uh, a, um, acoperirea um, sau faptul că nu există o diferențiere clară față de um, regulamentul privind lichiditățile. Articolul 6 este o parte crucială din directivă, pentru că vorbește despre activele care pot, fi, care pot intra în uh, um, garantarea acestor obligațiuni. Am primit multe critici în legătură cu aliniatul uh, privind obligațiunile garantate obișnuite. Trebuie clarificat acest aliniat. Înțeleg scopul raportorului care dorește să folosească instrumentul pentru a stimula creșterea și inovarea. Dar eu am impresia că industria dorească să păstreze um, categoria de obligațiuni garantate separată cred că trebuie să așteptăm o propunere a Comisiei în legătură cu titlurile garantate europene pe baza unei valori de impact. Aș dori să fac uh, o legătură cu tipurile de active și nu cu regulamentul privind cerințele de capital. Pentru că dacă nu, dacă se schimbă cerințele de capital, pot să existe uh, aici uh, consecințe. Uh, trebuie să se clarifice categoriile de obligațiuni garantate. S-a propus să se numească uh, obligațiuni premium obișnuite și obligațiuni garantate europene. Eu cred că trebuie să fim prudenți atunci când modificăm uh, articolul 129, pentru că pot să existe consecințe directe în alte domenii. Sprijin însă amendamentul 13 care acordă tratament preferențial obligațiunilor garantate obișnuite care sunt, eh, bineînțeles, obligațiunile garantate sunt mai sigure decât cele negarantate. Există însă eh, un tratament eh, privilegiat pentru anumite tipuri de obligațiuni care au un anumit termen, pentru structuri de tip stop bullet și pass-through. Raportorul a introdus anumite procente despre care a vorbit și domnul Rozati pentru fondurile de risc. De unde vin aceste procente? În general, cred că textul comisiei și la raportorului sunt baze bune pentru discuțiile ulterioare și sper să finalizăm în următoarele săptămâni uh, acest text. Thank you very much and... Mulțumesc! Caroline de la ALDE. So thanks to Bernd Lucke for his draw. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Bernd Lucke pentru proiectul de raport. În general, putem spune că susținem propunerea Comisiei în ceea ce privește cadrul de reglementare pentru obligațiunile garantate. Uh, Făcând parte din uh, piața uh, monetară unică, această propunere consolidează o sursă sustenabilă de finanțare, în special pentru piețele mai puțin dezvoltate. Cadrul propus oferă investitorilor oportunități sigure de investiții și va stimula de asemenea și stabilitatea financiară. Susținem uh, tipul de propunere ca directivă, pentru că permite și uh, specificități naționale, în timp ce cerințele mine trebuie respectate. Totuși există câteva uh, probleme pe care am dorit să le supunem discuției. În primul rând, tipul de uh, active, obligațiuni garantate trebuie să fie uh, cât se poate de clar și, așa cum s-au referit și colegii mei, mă refer la articolul 6. Aici, în articolul 6, se pare că ambițiile au fost prea scăzute. De asemenea, nu trebuie să facă trimitere la active de înaltă calitate care să depășească sfera cererei. Este important să menținem standardele ridicate pentru activele guvernamentale și să evităm reducerea calității acestui tip de obligațiuni. Deși apreciez eforturile raportorului de a păstra calitatea uh, activelor cu care se garantează, mm, totuși nu pot susține anumite amendamente, precum 45 la regulament, prin care se intenționează introducerea unor uh, ponderi de risc mai mari pentru acele obligații guvernamentale cu scadențe prelungibile. Se propune aici o, o rată de triplu A, unde însă se vine apoi cu um, diluări pentru un uh, o obligațiune garantată cu o pondere de risc de triplu A s-ar ajunge la alți indicatori, ceea ce ar putea induce pe piață anumite tulburări. De aceea considerăm că trebuie menținută calitatea obligațiunilor guvernamentale și de asemenea trebuie permise anumite specificități naționale. Uh, Aștept cu interes dezbaterea și sunt încrezătoare că vom putea finaliza acest dosar înainte de finalul mandatului nostru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Caroline! Am primit scuze din partea lui Philip Lambert, din partea verzilor. Și urmează acum din partea GUE, Mersa Mateus. Mulțumesc, am să vorbesc portugheză fazer um comentário muito global em relação às propostas que estamos a discutir. Uh... Am să fac o, un scurt comentariu vis-a-vis -vis de tema despre care vorbim. Am să aștept puțin până când și raportorul își va fi pus căștile. Voi face o observație de ordin general cu privire la propunerile pe care le discutăm, pentru că, sigur, în detaliu voi veni și cu amendamente la care mai lucrez în prezent. Însă, pentru început, vreau să spun că trebuie să fiu de acord cu raportorul atunci când spune în justificare care este situația cu aceste obligațiuni garantate cu lichidități, pentru că acestea au avut performanțe mai bune în timpul crizei decât alte obligațiuni și de aceea, atunci când discutăm aceste titluri, nu ar trebui să încercăm să reparăm ceva ce nu uh, era stricat. Eu cred că aceste instrumente trebuie susținute și este important ca și cadrul de reglementări să fie consolidat. Eu cred că ar trebui chiar să mergem mai departe de propunerile Comisiei și a raportorului. De aceea voi veni și eu cu amendamente, însă am, aș dori să menționez și câteva preocupări. În primul rând, problemele de reglementare care ar putea apărea dacă preluăm și active din afara Uniunii Europene. Deci, pe lângă colectarea de date care constituie o probleme, și ținând cont și de caracterul internațional al sistemelor financiare, se poate ca astfel de active din afara UE să fie supuse altor reglementări, ceea ce poate duce la probleme. O a doua preocupare se referă la contractele cu derivate. Cred că trebuie să existe o limitare a utilizării acestor atunci când se vorba despre acoperirea riscurilor și ar fi naiv să credem că astfel um, putem proceda, de fapt. și în timpul crizei financiare am avut dezbateri pe aceste teme. Însă, așa cum vă spuneam, voi veni cu diferite amendamente. Cred că contractele cu derivate nu sunt utile uh, când vorbim despre această temă. Eu cred că aici trebuie făcută o ponderare adevărată a riscurilor, pentru că altfel vorbim de garanții care nu sunt garanții reale. Asta este preocuparea pe care o am și de aceea voi veni și cu amendamente uh, Uh, în consecință. Știu că există păreri diferite în acest sens, însă sunt uh, dispusă să lucrez la compromisuri cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Din păcate, acum va trebui să plec pentru că va trebui să fiu prezentă și la reuniunea Comisiei ITRE. Îmi pare rău că trebuie să vă părăsesc acum. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum uh, grupul ENF, Barbara Capel era raportoare, dar lipsește și de aceea trecem la intervenții spontane acum. Văd că o singură persoană dorește să intervină, doamna Pervan Juberez. Citation pentru votre Euh, dans cette fonction. Mulțumesc și felicitări pentru primul exercițiu, domnule președinte, în uh, postul de moderator al acestei ședințe. Împărtășesc pozițiile raportorilor din umbră de, mai, de la mai multe grupuri și aș insista pe spiritul în care am lucrat uh, la raportul din proprie inițiativă. Ne doream o legislație europeană cu valoare adăugată, dar care să nu distrugă ceea ce funcționa bine, mai ales uh, uh, sistemele naționale atunci când acestea permiteau o finanțare eficientă prin intermediul acestor obligațiuni garantate. De aceea, sunt anumite propuneri ale Comisiei care ar trebui preluate ca atare, așa cum au spus Alfred și Darius mai devreme. În ceea ce privește modul în care au fost luate în considerate recomandările cu privire la caracterul mixt uh, al anumitor obligațiuni garantate, aici există practici pe anumite piețe uh, pe care ar trebui să le lăsăm să continue. Și mă întorc și la ideea de uh, penalizare a scadențelor, uh, despre care a vorbit și Darius Rozati, și uh, mă întreb dacă o astfel de abordare este justificată. Iată ce vroiam să spun spun, Cred că raportorul își va dori să meargă cât mai repede posibil, dar cred că va trebui să lărgim baza de negociere a mandatului nostru pentru a integra aceste puncte de vedere care au fost foarte bine reflectate în raportul din proprie inițiativă. Thank you very much, uh, Mulțumesc, Pervanș. Întreb în sală dacă mai există și alți colegi care doresc să intervină. Văd că nu. Deci, domnule Luca, vă rog să oferiți un răspuns întrebărilor primite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, în special raportorilor din umbră, pentru comentariile aduse proiectul meu de raport. Într-adevăr, mă bucură faptul că pot constata că, în linii mari, există un acord. Sigur că ideea de a face distinție între obligațiunile garantate premium și obligațiunile garantate obișnuite uh, este una împărtășită de multă lume, poate nu neapărat de cei de la alte, dar voi reveni la această chestiune în câteva secunde. De asemenea, se pare că există un acord și în ceea ce privește um, necesitatea unui tratament preferențial pentru obligațiunile garantate obișnuite, ceea ce mi se pare o premiză bună pentru uh, activitatea noastră. De asemenea, se din motive de timp um, am renunțat la includerea um, altor titluri. Acestea fiind spuse, Există o serie întreagă de chestiuni care sunt supuse dezbaterii și aș începe cu câteva dintre comentariile care au fost făcute pentru a exprima teama cum că articolul 6A din raportul meu ar um, poziționa ștacheta prea jos. Sugestia ALDE ar fost că doar uh, Obligațiunile care îndeplinesc condițiile articolul 129 din CRR ar trebui să poarte acest titlu de obligațiuni garantate premium. Eu nu sunt de acord cu această abordare pentru că în raportul din propria inițiativă spuneam foarte clar acolo că nu vrem să interferăm cu piața și uh, obligațiunile compatibile cu articolul 129 din CRR reprezintă doar un subset de obligațiuni care sunt uh, tranzacționate sub această denumire. Uh, mai sunt tranzacționate și alte obligațiuni care um, îndeplinesc condițiile stipulatele 154 din CRR. Astfel, în 6A din proiectul meu am încercat să ofer o accepțiune mai precisă pentru acele obligațiuni garantate premium care nu sunt menționate la articolul 129 din CRR. Sigur că putem discuta despre sfera de acoperire a acestui articol 6a pentru a vedea dacă am pus tapeta prea sus sau prea jos. GUE consideră că e ștacheta predicată, ALDE că e prea jos. Eu cred că este o chestiune care ar trebui discutată la întâlnirea raportorilor din umbră. Abordarea mea, așa cum am spus, a fost aceea de a avea criterii conservatoare atunci când este vorba de caracteristicile de calitate în ceea ce privește um, activele eligibile, dar de a nu veni cu o definiție care să vizeze calitățile inerente. Poate că ar trebui să stăm la masă să discutăm exemple de anumite tipuri de active care ar, uh, s-ar încadra aici la articolul 6a. Să vedem uh, care este părerea tuturor. Propunerile pe care le-am făcut pentru anumite rate de scontare sau uh, rate de risc, în special pentru scadențele prelungibile, așa cum au menționat anumiți colegi, sunt propuneri care, sigur, țin de o evaluare, dat fiind faptul că Comisia nu a venit cu o propunere proprie în această privință. Aș fi putut uh, propune în amendamentele mele și Um, nefăcând apel la cifre, introducând doar un XY acolo, însă am vrut să vin uh, așa cu un fel de exemplu um, pentru astfel de rate de scontare, calibrând uh, procentele în așa fel încât să se muleze pe cadrul actual de reglementări. Și Mm, pentru a nu avea mm, efecte mm, de contaminare. 80%, 60% au fost procente menționate de Darius Rozati. Acestea figurează și în CRR, ele fiind calibrate în așa fel încât să oglindească ce se întâmplă în partea imobiliară pentru proprietăți private, pentru proprietăți comerciale. Poate că am putea veni cu nivele similare de riscuri ca în cazul acestor uh, tipuri de active menționate în CRR. Desigur, că totul ține de calibrare, de evaluare, de negociere și cred că vom aborda această chestiune mai întâi în reuniunea raportorilor din umbră, unde vom încerca să găsim un consens, după care să mergem în trialog și poate Consiliul e de altă părere. Dar eu am vrut să vin doar ca exemplu cu aceste cifre și, cum vă spuneam, le putem discuta mai în detaliu la reuniunea raportorilor din umbră. În ceea ce privește rezultatele la Fred sunt de acord că nu trebuie să venim cu alte elemente de complexitate la acest sistem de obligațiuni garantate și să nu distorsionăm piața care de fapt funcționează bine acum chiar și în timpuri uh, care au funcționat bine și în timpul crizei. Anumite elemente noi din raport uh, vin la iniția directiva Comisiei, care a venit cu anumite aspecte care nu au fost tratate în regulament. Și deci, uneori am schimbat ce a făcut Comisia aici, în special um, Ideea aceasta de obligațiuni garantate emise extern mi se pare ciudată și de aceea propunerea mea este de a elimina acest articol. Altă idee nouă a fost aceea de finanțare în comun, cu care sunt de acord, pentru că mm, dacă ne uităm la Uniunea Piețelor de Capital, ar fi interesul acestuia, așa cum am spus și în raportul de inițiativă, și o finanțare comună transfrontalieră este ceva binevenit. Sigur, Comisia ar trebui să stabilească niște criterii în baza cărora această finanțare comună ar trebui să fie posibilă eu cred că suntem de acord uh, în ceea ce privește derivatele care trebuie folosite pentru uh, acoperirea riscurilor, dar să nu constituie garanții reale pentru obligațiunile care au fost emise. Desigur că ține de formulare. Dacă uh, un derivat care <clears throat> a fost folosit face parte din pentru o acoperire a riscului de monedă um, poate fi inclus aici, dar cred că și aceste date le putem discuta la reuniunea raportorilor din umbră. În ceea ce privește scadențele prelungite. Sunt de acord cu Darius Rozati cum că ar trebui făcute anumite ajustări de risc. În cazul acestora, mm, am putea veni și cu un fel de pondere de risc forfetară, așa cum ați propus, dar mm, o extindere masca denții cu doar un an ar trebui să fie în regulă, dar um, după un an cred că ar trebui să avem un fel de ponderare a riscului care să fie compatibilă cu abordarea prezentată de mine. Cred că am acoperit majoritatea chestiunilor. Am mai vorbit și de omogenizare. Asta a fost o cerință a Comisiei. De fapt, eu sunt destul de sceptic în această privință pentru că uh, în timp ce consider că omogeneitatea este benefică pentru a facilita um, opțiunile investitorilor, totuși trebuie să existe o anumită diversificare și, și neomogeneitate, prin urmare. De aceea nu sunt de acord cu Comisia aici și uh, Mm, sunt de acord că statele membre trebuie să aibă marjă aici, în ceea ce privește omogeneitatea. Dar trebuie să vedem dacă vom putea găsi un consens între raportorii din umbră în urma acestei dezbateri. Mulțumesc, domnule Luke pentru acest schimb inițial de opinii. Haideți să ne uităm care este calendarul, care este unul destul de strâns prezentarea asta. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 septembrie, 5 după amiaza. Discutăm amendamentele pe 18 noiembrie și votul în econ. Îmi cer scuze, spune președintele, rectific 18 octombrie. Discutăm amendamentele și ar fi greu să avem un vot înainte de discutarea amendamentelor. Deci votul pe 5 noiembrie în ECO. Deci mulțumesc foarte mult, dragi colegi. La punctul 6, diverse, nu văd pe nimeni care ar dori să ia cuvântul și următoarea noastră ședință va avea loc pe 24 septembrie la ora 3, la ora 15 la Bruxelles. Vă mulțumesc!